Atunci, procesul, procesul verbal se consideră adoptat. Aș vrea să vă spun pe scurt că în această dimineață m-am întors dintr-o vizită oficială în Rusia. Aceasta a fost prima vizită a președintelui Parlamentului European în Rusia în ultimii 12 ani. La Moscova m-am întâlnit cu președintele Medvedev, cu președintele Dumei Boris Krizlov, cu președintele Consiliului și, pentru, și cu ministrul pentru afaceri externe. Am vorbit despre relațiile între Uniunea Europeană și Rusia ca parte din modernizarea acestora și negocierea unui nou acord între Uniunea Europeană și Federația Rusă. De asemenea, am abordat și alte chestiuni, printre care și drepturile omului. M-am întâlnit și cu reprezentanți ai societății civile, inclusiv ai organizației Memorial, care au câștigat premiul Saharov în 2009. În decursul șederii mele am aflat că a escaladat situația în disputa gazului între Belarus și Rusia. Am exprimat preocuparea noastră, îngrijorarea noastră și am făcut apel la părți să își respecte obligațiile contractuale cu privire la livrările de gaz către Uniunea Europeană. De asemenea, am spus că ar trebui să existe clauze relevante în contractele dintre Rusia și Belarus care să garanteze furnizările de gaz către Uniunea Europeană. Garantarea acestora este foarte importantă pentru noi. De asemenea, Comisia și Consiliul analizează această situație. Poate că reprezentanții celor două instituții ar putea să ne uh, ofere informații noi cu privire la această situație în timpul sesiunii. Știu că situația este, schimb, este în schimbare, fiecare oră aduce noi informații în această